Madame la Présidente Linda. Doamnă președinte, dragă Linda, stimați colegi, domnul director general, Reluăm uh, lucrările ședinței uh, comisiei noastre taxe 2 și avem această taxe 2 și avem această reuniune comună cu Comisia de Dezvoltare. Salut prezența președintei doamna Linda McAvan și a membrilor Comisiei DEVE, precum și ai membrilor Comisiei Taxe 2. Această întâlnire este consacrată consecințelor planificărilor fiscale agresive asupra statelor uh, în curs de dezvoltare. Ne-am uh, dorit împreună cu Linda McEwan să putem să avem acest schimb de opinii, să avem această audiere, să toate personalitățile care au dorit să vină să ne spună care este punctul lor de vedere. Și de schimb de opinii până la urmă între noi, uh, în acest moment, când ne ocupăm de diverse lucrări, um, Salutăm și prezența jurnaliștilor. Sunt uh, audieri pe care le-a organizat acest Parlament uh, la inițiativa Comisiei Taxe 2 și nu doar. Um, au fost întâlniți și cu parlamentele naționale, cu OCD-ul și în altă parte care au dem demonstrat uh, care este amploarea evaziunii fiscale de care Eh, beneficiază anumite multinaționale foarte mari. Și apoi putem vedea care sunt consecințele economice sau politice uh, ale acestui fenomen al evaziunii eh, fiscale în multe state. Noi suportăm consecințele cu o injustiție crescândă în statele membre, dar consecințele sunt încă și mai pregnante în uh, plan mondial. De aceea ni s-a părut uh, important ca înainte să terminăm lucrurile Comisiei uh, Taxe și ținând cont de prioritățile uh, Comisiei pentru Dezvoltare, să putem să organizăm această întâlnire de două ore astăzi la Bruxelles. Nu vreau să mai spun altceva în acest moment și dau cuvântul doamnei Linda McAvan, împreună cu care voi coprezida această audiere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule uh, Lamasur. Cred că este foarte important uh, ca comisia noastră să acționeze împreună în legătură cu acest subiect foarte important uh, al taxelor. Pentru cei care nu se ocupă de dezvoltare, vreau să spun că comunitatea internațională a lansat în septembrie anul trecut o nouă etapă uh, a cooperării pentru dezvoltare, pentru obiective de dezvoltare durabile până în 2030 uh, în baza unei mari conferințe internaționale de la Lisabeba din iulie anul trecut, unde Comitatea Internațională a spus că trebuie să finanțăm dezvoltarea pentru următorii 15 ani, să trebuie să o facem, uh, da, prin asistență pentru dezvoltare, prin uh, diverse fonduri, însă până la urmă mobilizarea resurselor interne în statele în curs de dezvoltare trebuie să fie principala sursă de finanțare pentru dezvoltare în următorii 15 ani. Toate bune și frumoase, însă când auzim că multe state în curs de dezvoltare au dificultăți în a percepe um, venituri fiscale acasă pentru că corporațiile multinaționale le solicită taxe reduse mai întâi pentru a-și stabili filiale în acele uh, state sau din cauza faptului că există fluxuri financiare ilicite care ar putea fi practic folosite pentru dezvoltarea țării, uh, câtă vreme țara rămâne fără venituri, și asta nu se întâmplă doar uh, în Panama, ci și la Londra și în alte state, e bine, în aceste situații este foarte important să cooperăm pentru a opri acest fenomen. Nu putem uh, construi o societate decentă fără o bază de impozitare credibilă. Nu putem uh, să facem nicio mișcare fără o astfel de bază de impozitare. Știm că toate societățile noastre s-au dezvoltat uh, pentru că au putut crea bunăstare și pentru că ne-am putut asigura că bunăstarea poate fi folosită de stat pentru a construi infrastructură pentru dezvoltarea societății. Anul trecut, colega noastră, Adish Slime, a redactat uh, un uh, raport pentru evitarea, uh, pentru um, combaterea evaziunii fiscale și a evitării plății taxelor, asta înainte de summitul de la Addis Abeba. Parlamentul a votat acest raport cu o mare majoritate, iar acum avem nevoie nu doar de cuvinte, domnule președinte, la măsuri, ci de acțiuni. Sunt foarte mulțumit de faptul că uh, dumneavoastră sunteți hotărâți să faceți niște schimbări în politica europeană, schimbări în modul în care acționează în Europeană în mediul internațional. Știm că și OCDE-ul a făcut o treabă bună, dar acum uh, e nevoie de un impuls major. Publicul așteaptă asta de la noi. Eu cred că oamenii s-au săturat să asculte uh, că există mereu aceste, aceste probleme și n-au văzut că liderii au luat măsuri pentru a le remedia. Liderii tot spun, da, trebuie să facem asta și aia altă, dar în fiecare ani vedem că nu există rezultate. Cei mici sunt cei care ajung să plătească pentru ca cei mari să-și ascundă banii în fonduri offshore. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru politica de dezvoltare, importante pentru credibilitatea noastră. De aceea mă bucur că purtăm această dezbatere. Vom avea două grupuri de experți. Eu sper că ei ne vor putea uh, spune cu ce se ocupă în acest moment, ce se petrece pe plan internațional și uh, unde trebuie să mai intervenim. Însă, înainte de asta, mă bucur că uh, domnul Stefano Manservisi, noul director general pentru cooperare internațională al Comisiei, este alături de noi. A fost numit foarte recent director general și știu că în cadrul DigiDevco DEFCO există o mică unitate care se ocupă de taxe și impozite și aș vrea să-l întreb cum putem uh, să grăbim eforturile. Am avut Adis Abeba anul trecut, însă cum uh, putem să insistăm pentru ca Comisia să dea rezultate în legătură cu aceste chestiuni fiscale? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru această invitație. Eu uh, înlocuiesc pe domnul comisar Mimița la această uh, întâlnire pentru că dânsul uh, este reținut pentru alte chestiuni care țin de viața noastră instituțională, însă e clar că suntem cu toții complet angajați în acest demers care apare pe ordinea dumneavoastră de zi. Vă pot da un exemplu cheie legat de modul în care direcțiile generale uh, abordează diverse uh, probleme uh, Uh, care ne interesează pe noi și pe partenerii noștri uh, pentru dezvoltare. Una dintre probleme e clar aceasta, vorbim despre venituri, despre bună guvernanță până la urmă, uh, prin urmare că un mix bun, prin urmare un mix bun de politici poate să ne ofere o orientare. Aceste chestiuni sunt importante nu doar pentru dezbaterea de astăzi, ci și pentru munca pe care trebuie să o uh, facem. Spuneați dumneavoastră, domnul președinte, că totul s-a uh, făcut în baza finanțării pentru dezvoltare și agendei uh, uh, pentru dezvoltare durabilă până în 2020 și agendei uh, discutate la Addis Abeba. Avem așadar de-a face cu o provocare pentru viitor și anume să reducem sărăcia, să asigurăm o dezvoltare durabilă. Toate acestea nu pot fi obținute dacă statele nu uh, rezolvă problema finanțării uh, publice la nivel uh, intern. Panama Papers uh, ne-au arătat uh, că există o anumită răspundere care trebuie asumată la nivel uh, global, însă trenul s-a pus deja în mișcare și noi suntem conștienți deja de asta. Dimensiunea evaziunii ne îngrijorează. Estimările spun că vorbim despre evaziuni de peste un trilion de dolari americani, care sunt bani în fluxuri financiare ilegale care ajung în diverse destinații necunoscute. Dacă vorbim despre buna guvernanță, despre uh, investiții în dezvoltare, până la urmă pierderile ajung până la 6% din uh, uh PIB-ul uh, anual african. Despre astfel de sume vorbim. Nu vorbim despre chestiuni minore. Prin urmare, trebuie să le abordăm uh, astfel încât. Uh, așa cum a spus și Comitetul Panafrican condus de Tamon Becky anul trecut, uh, să rezolvăm uh, problema. Cum s-a spus la început, uh, avem un exemplu al modului în care în legătură cu această chestiune pot coopera direcții generale ale Comisiei. Cea mai bună cale este să acționăm într-o manieră globală și coordonat, nu să acționăm individual, pentru că nimeni nu poate, nu își poate permite un astfel de demers uh, individual. Trebuie să găsim un mix, așadar, de acțiuni. Comisia a adoptat Uh, un document um, nu de mult care se intitula Să strângem mai mult și să cheltuim mai bine, adică să percepem mai bine taxele, să avem politici fiscale mai eficiente și să cheltuim mai bine banii, adică să vedem cum am putea să folosim astfel de resurse colectate pentru uh, dezvoltare. Acest concept se regăsește și în comunicarea adoptată de noi în 2010 în legătură cu uh, impozitarea și uh, dezvoltarea. Toate acestea au reprezentat un temei uh, al unei bune cooperări între Comisie și Parlamentul European. De aceea, practic, uh, nu, nu putem spune că începem de la zero. Experiența noastră este limitată, însă există totuși dovezi ale angajamentului uh, nostru uh, pentru a uh, ne descurca mai bine pe viitor. Să strângem mai mulți bani um, înseamnă să combatem uh, uh, fluxurile financiare licite, evaziunea fiscală, evitarea plății taxelor, iar cheltuirea uh, banilor mai eficient înseamnă o eficientizare practic a folosirii acestor resurse colectate. Sunt două principii care ne interesează aici uh, în ceea ce privește statele. Unul este să conducem uh, prin puterea exemplu și al doilea parteneriatul global. În cazul primului principiu, practic înțelege că fiecare ar trebui să fie puțin mai umil și mai cooperant, pentru că în fiecare zi descoperim uh, lucruri care ne uimesc, însă efortul nostru este de a reglementa mai mult la nivel european. Ultimul pachet anti-evaziune fiscală um, cu dimensiune externă a încercat cel puțin să combine politica fiscală în Europene cu politica pentru dezvoltare pentru a consolida o abordare europeană comună. Asta este mai mult decât coerență a politicilor. Este vorba de acțiuni uh, concrete, proactive pentru uh, a schimba lucrurile. Deci combinăm uh, tot ceea ce este necesar pentru a avea un astfel de parteneriat global. De asemenea, vom lansa în curând discuții cu statele membre și cu toți actorii interesați pentru a putea evalua împreună uh, impactul uh, politicilor fiscale ale fiecărui stat membru asupra statelor în curs de dezvoltare în ceea ce privește platforma uh, pentru dezvoltare și bună guvernanță fiscală. Acest lucru este important. În ceea ce privește parteneriatele noastre globale, să colectăm mai mulți bani și să cheltuim mai bine, bine, această inițiativă a identificat 10 zone unde am putea să îmbunătățim uh, cooperarea pentru a putea avea niște standarde internaționale dezvoltate într-o manieră inclusivă. Din nou, trebuie să existe o asumare a uh, acestor uh, inițiative, pentru că altfel nu vom ajunge prea departe. Inițiativa fiscală de la Addis Abeba Uh, care s-a bucurat și de alte parteneriate, uh, a identificat uh, anumite zone de acțiune unde e nevoie de mobilizare și de sisteme fiscale transparente și eficiente. Eu aș sublinia acest ultim aspect pentru că veniturile fiscale sunt foarte importante, însă gestionarea finanțării publice și a banii contribuabilor în statele în curs de dezvoltare este o provocare la fel de mare, pentru că implică o agenda bunei guvernanțe, implică politică, o agendă uh, unde nu contează doar cantitățile, ci și răspunderea instituțională vis-a-vis -vis de banii contribuabililor. În ceea ce privește contribuabilii din statele în curs de dezvoltare, adesea ei au fost uh, puși deoparte pentru prea mult timp. Eu, unor banii uh, naționale au fost înlocuiți de banii pentru dezvoltare, însă această agendă contribuie la aducerea cetățenilor acestor state în centrul definirii politicilor fiscale. Am uh, lucrat la această platformă de la Disabeba, am uh, solicitat uh, stabilirea acestei platforme la inițiativa Digi INCO. Am cooperat cu OCDE. Am lansat un proces pentru uh, erodarea bazei impozabile și a transferului uh, profiturilor, BEPS, și am încercat să stabilim niște parteneriate solide și un fond fiduciar uh, care să vizeze exact această politică fiscală. Ne-am interesat și de modul în care a putea gestiona bine resursele naturale în aceste state. Ne interesează și implementarea inițiativei de transparență pentru industriile extractive încercăm să extindem inițiativele și la alte domenii, pentru că există foarte multe legături aici cu problemele din uh, lanțul de valori. Practic vorbim despre un mozaic în care acționăm. Și pentru a conchide vreau să spun, cum spuneam și la început, aceasta nu este doar o, un nou domeniu pentru dezvoltare, nu este o posibilitate de a face lucruri noi, ci este o cale prin care putem îmbunătăți buna guvernanță și economia uh, la nivel mondial. Avem noi ca sarcină toate acestea la nivel direcției generale, vom încerca nu doar să ținem cont și să avem grijă de ceilalți, ci și uh, să avem grijă de noi, pentru că altfel uh, nu putem critica. Încercăm să pornim de la ceea ce am făcut până acum, încercăm să consolidăm și mai mult parteneriatul nostru cu Parlamentul pentru ca împreună să putem găsi căile cele mai eficiente uh, de a aborda acest, uh, acest fenomen structural care poate fi combătut doar prin uh, măsuri structurale vom fi gata să punem la dispoziția dumneavoastră acestui demers toată expertiza, toate cunoștințele noastre pentru a avea o mai bună guvernanță, una mai transparentă pe plan mondial. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule director general, pentru această prezentare foarte exhaustivă. Vă urăm uh, succes în noua dumneavoastră funcție. Aș dori acum uh, să deschid discuția cu primul grup de experți. Uh, cum a spus și doamna Linda Măcheven, avem două grupuri de experți. Eu voi uh, prezida dezbatele pentru primul grup, iar Linda o va face pentru cel de-al doilea. Pentru primul grup de experți, din păcate, domnul Patrick Olomo, comisar financiar al Uniunii Africane, nu a putut fi prezent. Din păcate, are probleme de sănătate. Însă avem uh, trei personalități foarte competente uh, cărora le mulțumim uh, pentru prezentă. prezență. Este, doamna, este vorba despre doamna Atia Waris, um, lector la Universitatea din Nairobi, la Facultatea de Drept, apoi domnul Manuel Montes, care se ocupat de multe state, Ruanda, Africa de Sud, Avien, Universitatea Lancaster din uh, Regatul Unit a acționat în Norvegia și mai departe. Domnul Manuel Montes. Consultant uh, pentru finanțare și dezvoltare la Geneva, care se ocupă cu activități de instruire în acest domeniu în multe state, printre care Sri Lanka, Filipine, uh, Singapore, Helsinki și apoi a, a activat și la Stanford uh, în California. Apoi doamna Oror Chardonne, pe care am mai invitat-o în cadrul comisiei noastre, taxe, care se ocupă de taxare și politică inegalității din Uniunea Europeană, este uh, consultant uh, politic a acționat uh, prin intermediul Oxfam în multe state pe care Comisia noastră le-a vizitat. În Uniunea Europeană, iar săptămâna trecută, uh, noi chiar am fost prezenți la Washington. Doamna Chardonnay uh, a și predat, a funcționat și pe lângă Secretariatul de Stat al Ministerului Educației din Franța. Fiecare dintre intervenienți îi va fi alocat un timp de 5 minute pentru a ne prezenta subiectul, după care vom da cuvântul uh, prin procedura Catch eye uh, membrilor celor două comisii. Doamna Warris, vă dau cuvântul. Merci beaucoup. Uh, um, but, okay. uh, well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, pentru pentru invitație. Este o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Am să mă refer la strategia externă a UE și la impactul acesteia asupra statelor în curs de dezvoltare și mă voi referi și la o cercetare pe care am făcut-o referitor la Kenya, care analizează efectul um, legilor fiscale înainte și după reformă. Unul dintre elementele pe care le-am menționat, pe care le-am observat în strategia noastră externă din acest an, se vorbește, este acela că se vorbește despre transparență, despre taxă corporat, statist, taxa pe corporații și despre concurență uh, fiscală mai uh, echitabilă. Și ne întrebăm cât de departe merge asta în domeniul guvernanței. Guvernanța în domeniul fiscal este mult mai de, merge mult mai departe decât această strategie și cred că ar trebui adăugate o serie de elemente cheie, eficiență și eficacitate. Am auzit că s-a vorbit despre asta și mai devreme și acum echitate este și ceva ce auzim din ce în ce mai des uh, și în domeniul um, responsabilită, responsabilizării și responsabilitatea. Și transparența uh, pare să câștige teren, dar celelalte par să fie, din ce, să fie destul de slabe. Am vorbit mai devreme, vorbindu-se des, am auzit mai devreme vorbindu-se despre ajutorul de stat și acesta are un impact asupra uh, statelor în curs de dezvoltare și trebuie să discutăm despre asta um, politica cheltuiți mai bine și uh, colectați mai mult. Col- politica noastră este colectați mai mult și cheltuiți mai bine. Ar trebui făcut invers, uh, cheltuit mai bine și uh, colectat mai mult. În uh, statele africane avem uh, cheltuire slabă. Dacă punem accentul prea mult pe colectare, în continuare cheltuirea banilor va fi făcută într-un mod neperformant. Uh, Agenda de la Addis pentru dezvoltare vorbește despre asta. Platforma pentru o bună guvernanță este o idee bună, dar nu există parametri care să include, de exemplu, cum ar putea submina statele UE guvernanța unor altor uh, state și rezultatele apoi pentru Uniunea Europeană. Sunt chestiuni care au reieșit și în discuțiile anterioare. Trebuie să fie înțeles foarte clar parametrii de bună guvernanță și, deci, criteriile de selecție asupra statelor de pe lista neagră sau nu. De asemenea, ar trebui să fie divizate uh, statele după alte criterii și am să vorbim despre Kenya. Kenya este una dintre cinci țări pe care le-ați numit țări cu venituri mijlocii din Africa. Uh, și asta face ca această țară să fie diferită de multe alte țări africane ce, considerate cele mai puțin dezvoltate. În 2004 în Kenya am încercat să dăm în uh, judecată Unilever pentru uh, prețuri stabilite în mod eronat, uh, de trans, prețurile transfer stabilite în mod greșit. Am pierdut atunci pentru că nu aveam capacitățile. Între timp au existat foarte multe formări la autoritățile fiscale. O parte au fost formări din partea OCDE. Și în 2012 am lansat un nou uh, caz, caruturii. Și este un uh, caz interesant pentru că nu este o multinațională occid a Occidentului, ci una din India. Deci lucrurile devin din ce în ce mai complexe. Înainte se vorbea despre uh, întreprinderi occidentale care um, veneau și aveau practici considerate neechitabile, dar acum avem um, multinaționale inclusiv din state cu venituri mediu, care fac exact același lucru și dacă nu intervenim, vor fi din ce în ce mai multe întreprinderi care vor avea astfel de practici um, neetice. Am înțeles că alte trei companii au fost uh, vinovate de prețuri de transfer, de stabilirea de prețuri de transfer, numai că ele au ajuns la un acord. Uh, este vorba de uh, companii inclusiv din Regatul Unit. Nu am voie însă să le menționez. Deocamdată vorbim despre schimbul de informații și Regatul Unit a schimbat cumva poziția și ne oferă acum informații. Însă, pe de altă parte, uh, Germania are un caz pendinte și argumentul lor este că tipul de informații cerut de autoritatea fiscală este dincolo, merge mai departe decât schimbul automat. Deci se lucrează la transparență, dar nu suficient și există o diferență între uh, Uh, tratamentul diferitelor țări uh, față de Kenya în diferite scenarii. Avem și multinaționale africane. Am vorbit despre companii indiene, am vorbit despre nordul global, despre statele occidentale, însă avem și uh, Kenya, Africa de Sud, Egipt. Toate aceste țări uh, au uh, din ce în ce mai multe multinaționale. Deci, concurența uh, fiscală nu numai că rămâne o problemă, ci devine din ce în ce mai complexă. Uh, când există metode neclare de schimb de informații, asta nu face decât să înrăutățească lucrurile. Și într-o țară precum Kenya nu este vorba numai de primirea și de primirea de informații, este vorba și de faptul că va, vom da informații la un moment dat. Iată câteva subiecte nerezolvate în ciuda uh, propunerilor uh, BEPS uh, și nu numai. În primul rând, mineritul, care nu este acoperit și este foarte important ca acest subiect să fie luat în serios. Apoi, în continuare avem probleme cu prețurile de transfer. Nu numai în ceea ce privește metodele, pentru că uneori autoritățile fiscale nu știu ce metode să aplice, dar uh, Inclusiv legile nu sunt suficient de clare în multe țări în curs de dezvoltare. Nu se vorbește deloc la BEPS despre subcontractarea și subcontractarea este din ce în ce mai des întâlnită. Apoi, acces la comparabile. Și rezultatul este că în uh, cazurile care înainte dureau între 5 și 6 ani, acum durează 2 până la 3 ani. În continuare durează mult uh, și acum avem o problemă cu diferite baze de date. PricewaterhouseCoopers au un anumit tip de bază de date, autoritățile fiscale au alte tipuri de baze de date, deci există această confruntare. Avem companii um, care nu sunt active și care nu sunt uh, reglementate Uh, nu există suficiente capacități în, fir- în firmele contabile, în sistemul uh, judiciar, nu există suficiente capacități în cercetarea în domeniul acesta. Deci avem o problemă de capacitate peste tot. Aici uh, m-aș opri, atât am avut de spus. O mulțumesc pentru timpul acordat. Vă mulțumim foarte mult, doamnă. Acum am să-i dau cuvântul domnului dr. Manuel Montes pentru 5 minute. Okay. Uh, thank you very much. I'm very honored to be... Mulțumesc. Uh, sunt onorat uh, să vorbesc în fața Parlamentului European și a Comisiei dumneavoastră. Eu vorbe, uh, lucrez pentru South Center, un organism interguvernamental pentru țările în curs de dezvoltare. Suntem echivalentul funcțional al OCDE, dar suntem mult mai mici ca organizație. 30 de persoane la, Geneve, cre, la Geneva. Cred că OCDE are vreo 2000 de angajați numai la Paris dar avem 52 uh, de uh, țări, uh, când se, ni se va alătura și Nicaragua, vom fi 53. Avem țări mari, China, India, Brazilia, țări mai mici, precum Mali, dar OCDE-ul are numai 34 de țări. Iată, unul dintre punctele principale pe care aș dori să le menționez în prezentarea mea este următorul. Sau un lucru aș vrea să-l spun de la bun început. Țările în curs de dezvoltare trebuie să poată obține resursele necesare pentru o dezvoltare durabilă. Și asta ar trebui să fie o prioritate pentru toată lumea. Agenda 2030, adoptată la ONU, este o agendă universală și trebuie să fie agenda tuturor. Însă, după cum s-a spus la început, unul dintre cele mai mari uh, obstacole este faptul că statele în curs de dezvoltare nu pot obține suficiente resurse singure pentru a uh, face investițiile necesare în infrastructură, în educație, în uh, dezvoltarea industrială și, drept urmare, uh, aceste state depind de resursele externe. Unul dintre studiile cele mai importante uh, din Africa a fost raportul Mbeki, care este despre fluxurile financiare ilicite. Um, trebuie menținut cuvântul ilicit, pentru că este diferit de ilegal. De ce se vorbește despre fluxuri ilicite în raportul în Bechi? 60% conform estimărilor lor, deci 60% din fluxurile care ar fi fost disponibile pentru taxare în Africa sunt de fapt legale, uh, iar fluxurile ilegale sunt numai 35% din aceste fluxuri. Fluxurile ilegale sunt uh, traficul, uh, contrabanda, ascunderea practică a unui comerț, însă practicile ilicite sunt uh, stabilirea unor prețuri neadecvate, uh, dubla facturare a unor exporturi. De exemplu, eu trăiesc în Elveția, dar uh, Elveția este uh, unul din, Elveția este unul dintre cei mai mari exportatori de cubru, cupru exportăm, bun, și multă ciocolată, dar nu, nu producem cacao. Deci, iasă, iată Elveția uh, exportă foarte mult cupru, cupru care de fapt este produs în Zambia, apoi este vândut unor companii uh, elvețiene și asta nu la preț uh, prețul pieței legale. Toate aceste lucruri uh, în plus sunt legale și asta este problema cum reformăm sistemul astfel încât o țară ca Zambia să-și poată vinde cuprul la prețul pieței mondiale, în loc să fie revândut la prețul uh, pieței mondiale din Elveția. Zambia are nevoie de venituri și impune mai multe ta- ar impune mai multe taxe unei companii care ar vinde direct cuprul decât uh, cum se face acum. Deci 60% este legal, dar poate ilicit. Este ilicit pentru că este dincolo de ceea ce pot colecta autoritățile fiscale. Una dintre marile dezamăgiri uh, în urma conferinței de la Addis Abeba a fost că a existat o propunere din partea țărilor în curs de dezvoltare să se Uh, creeze un uh, comitet interguvernamental din comitetul uh, privind taxele la nivel ONU. Aceste fluxuri uh, se discută despre aceste fluxuri ilicite numai la nivel OCDE și ace, aici sunt 34 de state membre. Secretariatul răspunde în fața celor 34 de state membre. Agenda trebuie să fie acceptabilă tuturor membrilor OCDE și orice fel de obiecție, chiar și din partea unui singur membru, creează probleme. După cum a spus uh, și au spus și colegii mei, există câteva probleme cu BEPS, erodarea bazei de taxare și uh, transferul uh, profi profiturilor. Deci câteva lacune. Serviciile tehnice, capacitatea țărilor de a uh, taxa venitul uh, unui consultant care lucrează pentru o, uh, o companie și apoi o situație precum Zambia. Ce ar trebui să facem? Să încercăm să extindem Um, modul în care se iau aceste măsuri, uh, abordarea, să, uh, să vedem lucrurile într-un uh, context mult mai larg și care să depășească stabilirea agendei la nivelul OCDE. Mulțumesc, doamna Chardonnay. Ah, yeah, May, thanks for inviting Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Aș dori să vă spun câte ceva despre Oxfam, care este un ONG care își desfășoară activitatea în peste 90 de țări pentru a combate sărăcia și pentru a promova egalitatea. Țările în curs de dezvoltare și Uniunea Europeană se confruntă cu o problemă comună eu uh, fac parte și din această platformă fiscală, încercând să construiesc punți între aceste țări în curs de dezvoltare și Uniunea Europeană. De aceea este foarte util uh, că Comisia Europeană a elaborat o strategie pentru o impozitare eficientă. Primul element al acestei uh, strategii este revizuirea criteriilor de bună guvernanță. Și în acest sens aș dori să subliniez faptul că de obicei decidenții din Europa se concentrează foarte mult pe secret, dar noi credem că există uh, paradisuri fiscale pentru corporații care nu sunt uh, vizate. De aceea credem că Comisia Europeană ar trebui să se concentreze mai mult pe, un, uh, pe nivelul efectiv de taxare, de impozitare. Trebuie să existe o concurență fiscală echitabilă și uh, statele membre în loc să se angajeze în războaie fiscale, mai bine ar um, aborda o altă, ar adopta o altă abordare. Și um, acestea nu sunt uh, cuvintele mele, ci ale doamnei Lagarde, uh, directorul FMI. În ceea ce privește criteriile de bună guvernanță, noi considerăm că există um, o predominanță a BEPS uh, de la OCDE Credem că există riscul ca țările în curs de dezvoltare să impună rezultatele BEPS țărilor dezvoltate. Și trebuie să vă spun că noi nu am făcut parte din echipa de negociere atunci când au fost uh, elaborate aceste criterii. Un al doilea element uh, interesant este procesul uh, de listare pe lista neagră. S-a vorbit despre această listă. Dar să știți că acest proces nu este deloc nou și vedeți în imagine că în 2000 și în 2009 uh, și în 2015 au existat dezbateri privind lista neagră. Nu putem să ne permitem acum să instituim ceea ce a dat greș înainte. Noi nu ne opunem listei negre, dar credem că procesul ar trebui să fie unul firesc, ar trebui să existe criterii obiective uh, și să nu se concentreze doar pe transparență. Am văzut că în raportul dumneavoastră există câteva mm, fraze care se referă la criteriile pentru includerea pe lista neagră. Uh, trebuie să se includă și nivelul efectiv de impozitare. Pentru că scopul nu trebuie să fie doar reducerea impozitelor pentru marile corporații. Oxfam uh, a spus că, având în vedere practicile fiscale um, negative, ar trebui să se facă mai multe ar trebui să se facă o analiză corespunzătoare a practicilor fiscale uh, dăunătoare în uh, țările în curs de dezvoltare și noi vom uh, apăra această abordare la următoarea platformă pentru guvernanță fiscală. Lista neagră nu ar trebui să prejudicieze acele țări Liberia a fost pusă pe lista neagră chiar când se confrunta cu criza Ebola și chiar dacă există probleme cu sistemul fiscal din Liberia, această țară nu ar trebui să fie uh, prioritizată de către țările dezvoltate. Cred că sunt uh, uh, alte paradisuri fiscale mai rele în lume. Și cred că decidenții ar trebui să țină cont să nu facă de două ori un rău țărilor în curs de dezvoltare. Current process seems already a bit too politicized, as mentioned. Procesul este foarte politizat, iar o listă neagră poate să fie eficientă doar dacă există criterii obiective dacă doar statele membre ale UE sunt implicate în acest proces, ele vor să-și apere propriile interese și nimeni nu poate să le învinovățească pentru asta. Însă, sper că Parlamentul European va promova aceste criterii în mod corespunzător. Mereu vor exista țări care nu vor vrea să coopereze. Și din cauza asta, lista neagră poate fi eficientă doar dacă există sancțiuni, pentru că dacă nu există sancțiuni, atunci unele țări uh, vor vrea să-și protejeze reputația. Ați văzut însă din scandalurile recente că acest lucru nu este suficient. Ultimul lucru pe care vreau să-l subliniez este că Uniunea Europeană ar trebui să-și facă um, ordine în propria ogradă mai întâi. Nu puteți uh, să vizați țări care nu sunt țări europene, numai astfel de țări. Dacă trebuie să existe o listă neagră, atunci și America ar trebui să se regăsească pe ea. Dar astea nu sunt cuvintele mele, sunt cuvintele primului ministru Juncker în 2009. Vedeți? Foarte interesant. E foarte interesant să vedeți cât de politizată poate fi lista neagră. Pot să vă trimit linkul la articolul din The Guardian, unde sunt preluate aceste declarații. Există și alte lucruri pe care aș vrea să le discut cu dumneavoastră și aș vrea să vă atrag atenția asupra rezultatului ECOFIN, care va avea loc mâine. Dar presupun că ar trebui să avem mai târziu timp mai mult pentru întrebări și răspunsuri. Mulțumesc! Très bien. Merci. Mulțumesc foarte mult uh, celor trei uh, vorbitori. Sugestiile lor și comentariile lor au fost deosebit de pertinente. Acum aș dori să fac și eu două comentarii personale. Uh, sur le, sur le problème de liste. În ceea ce privește această problemă a, listei, a listelor negre, am dezbătut la începutul acestei după amieze despre acest subiect, care în practică este unul foarte delicat. Și de altfel, doamna Chardonnay a vorbit despre acest subiect. Un nombre de ce qu'on appelle euh, par understatement non-cooperative. Unii vorbesc despre jurisdicții necooperante, care trebuie arătate cu degetul și trebuie să le impunem sancțiuni, așa cum spunea doamna Chardonnay, pentru că altfel nu are niciun sens mai ales dacă sunt mici insule tropicale. Nu le deranjează prea tare dacă au o reputație proastă. Dacă e o țară mai mare, atunci, da, într-adevăr, le deranjează mai mult. În același timp, atunci când uh, călătorim uh, pe mapa mond noțiunea de paradis fiscal are interpretări foarte diferite. La Washington, Irlanda este paradis fiscal. Doar din cauza cotei Uh, de 12,5%, comparativ cu cota de impunere federală de 35%. Și, deci, Irlanda este considerată paradis fiscal, dar nu e același lucru ca Virgin Islands. Uh, certains nous ont dit uh, l'élaboration d'une blacklist, uh, c'est un diplomate. Unii ne-au spus că elaborarea unei astfel de liste negre este un coșmar diplomatic și vă mulțumesc uh, pentru analiza dumneavoastră. Există niște semne de întrebare și vom vedea ce vom concluziona raportorii noștri. Domnul Montes vorbea despre rolul OCDE și despre activitatea OCDE. Vreau să salut rolul OCDE. Este clar că din punct de vedere juridic, așa cum spunea domnul Montes, OCDE nu cuprinde decât 34 de țări și OCD-ul nu trebuie să dea socoteală decât în fața acestor țări. Și pozițiile OCDE nu sunt de fapt niște decizii, ci sunt niște recomandări adoptate cu unanimitate de acele țări. Însă, pe anumite uh, subiecte, inclusiv pe acest subiect al uh, impozitării multinaționalelor, OCDE, prin intermediul secretarului general, uh, a implicat în elaborarea planului de acțiune BEPS un număr maxim de țări, unele țări care erau membre G20, dar care nu erau membre OCDE. Eu am propus secretarului general que nous organisions une conférence interparlementaire să organizăm o conferință interparlamentară pe acest subiect și să invităm reprezentanții Parlamentelor Naționale din toate țările care au contribuit la, la elaborarea planului de acțiune. Este o idee pe care a avut-o OCDE recent. Nu am putut să punem în aplicare această idee până acum, dar trebuie să știți că este un proiect comun la care ne gândim uh, atât uh, în Parlamentul European cât și în OCDE. Și vrem să ne asigurăm că dacă această organizație internațională care are 34 de membri, uh, elaborează un plan, trebuie să fie uh, una legitimă, mai ales când vorbim despre țările în curs de dezvoltare. Vrem ca și aceste țări să fie asociate la aceste lucrări. Am două cereri de intervenție și vă rog să vă limitați la două minute. Fabio De Masi și Ashley Fox, după care domnul Cofot va încheia acest panel de discuție. Fabio. Sorry, I'm not used uh, to be the first. Îmi cer scuze, nu sunt obișnuit să mi se dea primul cuvântul, am fost tot un pic luat prin surprindere. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră atât de valoroasă. Uh, Juncker uh, spunea că uh, Statele Unite ar trebui să fie pe această listă și chiar și cineva din uh, SUA spunea și un uh, centru de cercetare, Corel, uh, mă rog, nu a fost atât de explicit din motive diplomatice. Aș vrea să vă întreb un lucru. Adesea auzim că multe țări în curs de dezvoltare nu au capacitatea tehnică de a participa la programe de schimb de informații. Care este aprecierea dumneavoastră? Câte țări uh, sunt uh, afectate? Nu cre- poate credeți că ar trebui să existe o raportare uh, Uh, de la țară la țară și nu mă refer doar la paradisurile fiscale, ci uh, rapoarte legate de fiecare jurisdicție fiscală. Să vedem uh, dacă nu cumva există o substanță economică de care să profite multinaționalele. Și o altă întrebare, ce alte măsuri de transparență ar fi în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare? Având în vedere că Panama Papers și alte scandaluri uh, au uh, expus oficial din țările în curs de dezvoltare. Care este recomandarea dumneavoastră în ceea ce privește beneficiarul efectiv uh, și lucruri de genul acesta? Mulțumesc! You. Mulțumesc, Fabio, și acum Ashley Fox. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mulțumesc și eu uh, vorbitorilor noștri de astăzi. Am două întrebări pentru cel de-al doilea vorbitor care a vorbit despre vânzarea cuplului din Zambia. Uh, Am menționat mai multe ori diferența între ceea ce numiți practici ilegale și practici ilicite. Dați-mi voie să spun că în engleză cele două cuvinte sunt absolut sinonime, deci nu prea înțeleg exact argumentul dumneavoastră, pentru că ilegal înseamnă ilicit, iar ilicit înseamnă ilegal. Puteți să îmi dați mai multe informații aici? Apoi, în al doilea rând, ați vorbit despre problemele pe care le are Zambia uh, pentru a obține un preț corect pentru cupru. Oare aceasta are ceva de a face cu politica fiscală a vreunui stat? Pentru că mă surprinde că o politică fiscală ar putea să uh, împiedice o țară să vândă o materie primă la prețul pieței. Puteți să le dați deci și aici niște explicații? Mulțumesc. Linda? Da, doream și eu să țin lămuriri în legătură cu acest subiect pentru a înțelege ce se întâmplă în cazul uh, Zambiei. Și apoi, Pot să spun că am uh, fost la Disabeba când am vorbit despre uh, Comisia uh, Fiscală și s-a ajuns atunci la un acord la Disabeba, însă aș vrea să fiu un agent provocator acum, nu pentru că vreau să reflect ceea ce am auzit atunci, ci pentru că aș vrea să spun că dacă petreci ani de zile stabilind o comisie interguvernamentală cu privire la uh, taxare, de ce credeți că ați avea mai mult succes uh, decât uh, ul Cu siguranță ați avea mulți membri la nivel interguvernamental, nu toți și-ar dori să rezolve problema, pentru că, uh, sincer, uh, unii dintre ei sunt beneficiarii fluxurilor uh, financiare ilegale. Uh, prin urmare, nu există vreun pericol să facem o obsesie cu privire la aceste structuri, uitând de acțiune? Pentru că dacă banii pot să plece din... Uh, pentru că banii pot să plece din statele în curs de dezvoltare doar pentru că pot ajunge undeva în beneficiul cuiva, adică ajung în niște paradisuri fiscale. Nu se întorc în alte state în curs de dezvoltare, pentru că atunci n-ar mai valora nimic. Oare ar trebui să ne axăm pe structuri sau pe legislația europeană și națională pentru a schimba lucrurile? Vă mulțumesc. Dau cuvântul din nou experților pentru două minute fiecăruia dintre ei. Voi răspunde în franceză pentru că exista mai multă diversitate. Vreau să răspund acea întrebare legată de uh, fondurile publice. Cred că toate statele, mai ales cele în curs de dezvoltare, au o problemă cu capacitatea, chiar și statele dezvoltate. Chiar gândindu-mă la Franța, a existat reducere de personal, uh, a existat uh, reducere personală la nivelul administrațiilor fiscale, deci uh, tot ce este public ar trebui să fie transparent, adică ar fi doar un schimb de informații cu caracter public. Uh, Uh, toate aceste informații publice ar avea un uh, caracter de descurajare pentru uh, întreprinderi, pentru că ar ști că toată lumea află ce fac. Apoi să nu subestimăm capacitatea societății civile din toate statele lumii, chiar și în statele dezvoltate și în statele în curs de dezvoltare, pentru a responsabiliza la rândul lor propriile administrații și elite, Asta de la nord la sud în lume. N-am foarte mult timp la dispoziție să insist asupra acestor uh, aspecte, însă în ceea ce privește raportarea publică, doream să spun că uh, raportarea publică nu trebuie asociată acestei inițiative a listei negre, cum am văzut uh, în propunerea Comisiei Europene, pentru că pot să existe și uh, procese uh, diplomatice, ori lista are efecte destul de slabe, nu sunt foarte multe informații pe care le avem la îndemână, însă raportarea publică ar trebui să fie valabilă pentru toate statele unde întreprindem operațiuni. Un alt aspect raportarea publică, pentru noi este instrumentul uh, esențial pentru descurajarea uh, paradisurilor uh, fiscale. Este un instrument chiar mai puternic decât schimbul automat de informații. Domnul Montes. Mulțumesc, domnul președinte. Încerc să răspund la întrebările care mi-au fost adresate în mod direct. Alegerea termenilor a fost o alegere conștientă când am vorbit despre termenul ilicit. M-am referit la niște activități pe durata 4-5 ani și ce vreau să spun este că sunt anumite practici care sunt legate de evitarea taxelor, care sunt complet legale. Și un exemplu în acest sens este și ce subliniate OCDE, pentru că OECD-ul insistă asupra principiului entității separate. Entitățile separate trebuie să tranzacționeze unele cu celelalte și devine datoria autorității fiscale să afle dacă prețurile la care se fac tranzacțiile între aceste două entități, chiar dacă ele au legătură une cu celelalte, sunt prețuri comerciale. Atunci când autoritățile fiscale uh, nu identifică problema și nu-și dau seama că prețul nu este corect, ajungem în această situație. Filiala din Zambia, practic, este o entitate separată, orientată către profit, față de compania mamă din Elveția. Prețurile la care aceste entități tranzacționează bunuri între ele ar trebui să fie prețuri comerciale, însă dacă autoritățile fiscale nu reușesc să dovedească autorităților din Zambia că prețul este subestimat, la cupru, atunci aceasta este o problemă fiscală. Compania care deține atât filiala din Zambia cât și uh, compania din uh, Elveția a reușit practic să-și reducă răspunderea fiscală. În uh, urma acestei căi complet legale de a acționa, pentru că autoritățile fiscale n-au putut demonstra faptul că filiala a vândut cuprul la un preț prea mic. sunt lucruri care pot fi demonstrate, că știm cu toții care este prețul cuprului. Apoi, întrebarea adresată Comisia Taxe. Înainte să ajung la 1, am fost secretar al Comisiei, al Comitetului uh, uh, ONU care se ocupă de taxe. Filosofia este un pic diferită acolo față de modelul OCDE. Acest comitet este un operațional uh, uh, constituit uh, prin numire de către statele OCDE. Și acest comitet specializat în probleme fiscale nu poate să facă politici. Doar la OCDE se iau astfel de decizii la nivel interguvernamental, pentru că Comitetul ONU este doar un comitet de experți care face recomandări. Acesta este principalul argument pentru care statele în curs de dezvoltare au probleme. În cazul BEPS, problema cu industriile extractive a fost uh, complet ignorată pentru că statele în curs de dezvoltare au spus uh, că nu, avem, nu au acces la stabilirea uh, uh, agendei în cadrul OCDE. Și apoi încă ceva. I-a luat OCDE-ului 15 ani să vină cu orientări legate de stabilirea prețului. Chiar și în statele OCDE se întâmplă asta. Este vorba despre prețul de transfer. procesul de decizie, dacă ar exista mai multe state implicate, nu ar fi simplificat în cadrul OCDE. Domn președinte, eu propun să facem această diferență cumva mai clară între ilicit și ilegal, iar în cazul Zambiei ați putea să ne furnizați un răspuns uh, scris pentru a înțelege lucrurile mai bine, pentru că nici acum nu sunt suficient de clare. Uh, doamna Warris. În ceea ce privește capacitatea tehnică și informațiile reciproce, intervin uh, lege cu privire la libertatea de uh, informare, însă în Africa doar 19 state există astfel de legi. Chiar și cele care au astfel de legi uh, nu au dispoziții specifice care să permite acces uh, liber la anumite informații fiscale. Firește, poate fi dezbătut uh, ce anume doresc să ajungă la public și ce nu, însă chiar și acest prim pas de a avea o lege cu privire la uh, libertatea de a avea acces la informații uh, este ceva important. Apoi mai sunt și alte chestiuni. Transparența chiar poate fi uh, îmbunătățită. Se pot îmbunătăți registrele companiilor publice. De exemplu, acum 5 ani am făcut un studiu, am uh, analizat registrul uh, unor companii și pot să spun că registrele unor companii multinaționale, cele mai recente, datau din 1986 până la urmă, datele publice nu au fost gestionate ca atare. Chiar acolo unde există astfel de sisteme, ele nu sunt puse în aplicare așa cum trebuie. Apoi, chestiunea contractelor secrete care atinge și uh, Zambia, chestiunea contractelor secrete între companii și guverne, uh, reprezintă un domeniu de noi nu putem avea acces, nimeni nu poate avea acces. Uh, ora asta nu este bine, pentru că dacă nu avem acces, speculăm și asta este o chestiune problematică. Ar trebui să avem acces la a, informații ca să știm ce vorbim. Apoi, în ceea ce privește Comisia uh, internațională uh, cu privire la chestiuni fiscale. Și eu am fost uh, acolo la Constituirea și mi s-a părut o chestiune foarte interesantă. Pot să spun că recent s-a făcut uh, o companizare între acordurile de dublă impunere uh, semnate de statele OCDE cu state OCDE și de statele OCDE cu state din afara OCDE. Iar rezultatul uh, acestui studiu a fost că atunci când statele OCD negociau uh, uh, acorduri de dublă impozitare une cu celelalte, utilizau modelul ONU. Când negociau cu alte state, foloseau modelul OCD. Și asta pentru că, dacă ar fi să explic cum înțeleg lucrurile, uh, Uh, dacă statele OCDE ar uh, gândi un model valabil pentru ele, ar face o pentru că au același nivel de dezvoltare. Între ele există un dezechilibru pentru că poți, un, uh, poți lua sau da un pic mai mult. Însă când e vorba despre balanța puterii, când negociezi cu alte state, ea este în favoarea statelor OCDE, iar între ele folosesc uh, modelul ONU pentru că este mai simplu și mai corect din multe perspective. Și până la urmă ajungem la chestiunea deficitului democratic din cadrul OCD. Câtă vreme nu există un picior de egalitate în cadrul discuțiilor, oricât vă doriți această comparație și aș merge mai departe spunând că și conferința interparlamentară include nu doar conferințele uh, specializate și toate statele implicate, ori aici trebuie să vedem de ce nu toate statele sunt implicate, pentru că astfel am putea să găsim un răspuns. Un comentariu foarte interesant. Pentru a conchide, uh, raportorul nostru e pe COFOD. Voi începe prin a mulțumi și eu experților. Uh, sunt informații mm, importante, interesante, ce pe care le-am aflat. Mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp la dispoziție să acoperim toate subiectele pe care le-ați adus în discuție. Știam anumite aspecte, mi-ar plăcea însă să aflu mai multe detalii, dar nu avem timp uh, la dispoziție acum. Mă bucur că ați venit și ne a spus toate aceste uh, lucruri. Mai întâi aș dori să vă spun din perspectiva europeană că trebuie să ne reamintim faptul că avem o mare responsabilitate de a avea coerență în politicile noastre. Așadar, atunci când ne ocupăm de politici fiscale, trebuie să reținem aspecte care țin de uh, statele în curs de dezvoltare, uh, care au nevoie de uh, cooperarea noastră. Deci cooperarea este un aspect foarte important. Cum a spus și dumneavoastră inițial, nu are sens să avem acorduri comerciale sau uh, să oferim asistență pentru dezvoltare pe de-o parte și pe de altă parte uh, să existe probleme structurale între noi uh, care duc la o plafonare a veniturilor în statele în curs de dezvoltare. Știm că problema evitării taxelor legală sau ilegală reprezintă o mare problemă pentru statele în curs de dezvoltare. Dacă am rezolvat problema asta, uh, atunci uh, uh, asistența pentru dezvoltare și comerțul ar căpăta altă amploare. Eu cred că sunt lucruri care trebuie menționate aici. Apoi, în ceea ce ați mai spus dumneavoastră, chiar am luat notă. Mergând de la coadă la cap, că ați vorbit despre un cadru pentru acordurile uh, pentru dublă impozitare care diferă pentru statele OCDE și pentru cele din afara OCDE. Mie mi se pare că acest lucru este foarte interesant, pentru că dacă creăm un dezechilibru de puteri între partenerii noștri, nu putem să respectăm principiul parteneriatului egal cu statele în curs de dezvoltare. Dacă ar fi să folosim modelul uh, ONU, poate ar fi bine să o facem, pentru că ar fi mai bine pentru noi, uh, dar dacă nu-l aplicăm și altor state, atunci avem o problemă e ceva ce trebuie să luăm în calcul. În ceea ce privește raportarea publică de la țară la țară, e bine, a fost uh, subliniată ca un uh, aspect important, ca un instrument important pentru dezvăluirea informațiilor în statele în curs de dezvoltare. Am avut dezbateri deja în Parlament și în alte foruri cu privire la acest subiect și pot să spun că țin cont de faptul că e ceva ce ar putea să ajute la construirea capacității în statele în curs de dezvoltare pentru a ne asigura că companiile plătesc acolo taxele pe care le datorează. De asemenea, trebuie spus că ne-am întâlnit în cadrul comisiei noastre cu Banca Mondială săptămâna trecută și ei au programe majore pentru uh, a ajuta la construcția unor administrații eficiente, nu doar pentru colectarea taxelor, ci și pentru construirea, uh, uh, cheltuirea banilor într-o manieră eficientă și transparentă. În această perspectivă avem, cred, o problemă politică comună sau provocare politică comună. Și asta și în lumina documentelor Panama, pentru că um, autoritățile ar trebui să aibă capacitatea de a pune în aplicare politicile fiscale într-o manieră corectă. Însă uneori există o problemă politică, cum am văzut că se întâmplă și prin aceste dezvăluiri în documentele Panama. Au apărut acolo tot felul de nume care au dus la demisia pre- premierului islandez, să zicem. Sunt astfel de probleme și în statele în curs de dezvoltare. Prin urmare, poate și la Banca Moldeană există uneori o mm, rezistență politică de a ajunge la o mai bună sistematizare a informațiilor și o mai mare transparență, pentru că uneori se protejează uh, elita privilegiată. N-am timp să întreb, însă cred că e ceva ce totuși trebuie să aducem în discuție aici. Apoi, în ceea ce privește lista neagră, domnul președinte a adus în discuție acest subiect. Eu cred că trebuie să analizăm și asta, însă, firește, avem nevoie măcar de sancțiuni. Companiile de pe aceste liste trebuie, această listă trebuie să înțeleagă ce pot păți dacă nu cooperează. Poate trebuie să existe o listă cu paradisuri fiscale sau o listă cu jurisdicțiile care nu cooperează. Și ar trebui să putem aplica niște sancțiuni adevărate, pentru că dacă nu, nu-și uh, vor schimba comportamentul. Apoi, în ceea ce privește OCD ca atare, cred că este important să spunem că, deși planul PEPS a fost dezvoltat la OCD, el a fost pus în aplicare de G20. G20 uh, reprezintă statele cele mai relevante, cele mai puternice din perspectivă economică, însă ele nu reprezintă întotdeauna uh, statele cele mai uh, puțin dezvoltate, cele mai sărace. Deci cred că ar fi util uneori să facem distinția între interesele statelor în curs de dezvoltare și interesele statelor din G20 sau a statelor dezvoltate care doresc, practic, uh, uh, altceva decât să apere interesele acestor state în curs de dezvoltare. Dacă acționăm în cadrul OCDE, trebuie să ne asigurăm măcar că statele în curs de dezvoltare sunt cel puțin prezente. Domnule președinte, știu, am vorbit prea mult, însă cred uh, că am primit din partea experților foarte multe idei bune pentru noi. Mulțumesc. Mulțumim, domnule raportor. Mulțumim tuturor uh, experților uh, noștri. A fost o sesiune extrem de informativă. Dau cuvântul membrilor Comisiei TV. Aș dori să mă întreb, mă scuzați, spre membrii Comisiei TV spunând uh, că uh, raportul nostru este acum disponibil în toate limbile. Este vorba de raportul domnului Cofoci și a domnului Toerer. Uh, am stabilit uh, pentru 31 mai uh, la prânz uh, data de înaintare a amendamentelor la acest raport. Dacă sunt amendamente, cu siguranță vom fi gata să le integrăm pentru cel de-al doilea grup de experți. Îți dau ție cuvântul, Linda. already touched on some issues here, which I'm sure will come Mulțumesc. Um, am vorbit despre multe lucruri care cred că vor reveni. Vom interveni în al doilea panel și vom vorbi despre rolul țărilor uh, în curs de dezvoltare în crearea unui sistem de taxare internațional. Avem trei vorbitori, domnul uh, Xavier Mwambua de la Action Aid International, Uh, doamna Tove Riding de la Eurodad, uh, manager de justiție, de echitate uh, în taxare și domnul Sol Picioto, profesor la Universitatea Lancaster. Începem cu domnul Moamba și poate ne va explica mai mult despre Zambia și nu numai. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu lucrez pentru ActionAid uh, internațional, dar sunt și din Zambia. Lucre, am lucrat în Zambia uh, timp de 5 ani uh, și cu mare plăcere vă voi vorbi despre asta dacă am timp. Am, vor, am lucrat în Zambia la un caz în care am depus o plângere conform cadrului OCDE împreună cu mai multe ONG-uri am depus plângere împotriva Glenco și mai multe uh, filiale. S-a vorbit despre anumite lucruri foarte specifice. Autoritatea fiscală a făcut un uh, raport care a arătat că Glencore și uh, filialele sale aveau diferite practici uh, și activități care toate aveau ca scop plătirea mai puținor taxe, a mai puține taxe în Uh, Zambia. Uh, vânzarea de cupru fără un acord uh, între filială și sediul principal. Deci, practic, nu au putut să dovedească prețul la care au vândut. Concluzia raportului de audit a fost că autoritățile ar trebui să reevalueze pasivele um, fiscale ale Glencore inclusiv um, uh, era vorba despre plățile de salarii care mm, se făcea printr-o filială din Mauritius și au încercat să ascundă și asta. Deci, o serie întreagă de activități cu scopul de a nu plăti taxe. au mers până acolo încât să aibă pur și simplu uh, înregistrări contabile false. Uh, deci, linia de demarcație între ce este legal și ce este neetic este foarte, um, este foarte vagă. Uh, nu voi intra foarte mult în detaliu, dar uh, există cazuri. Am estimat că Zambia a pierdut 50 de milioane de dolari timp de 2 ani numai de la această singură companie este exact aceeași sumă pe care o plătește guvernul britanic ca sprijin bugetar către Zambia. Și dacă vorbim despre coerență politică, pe de o parte, guvernele uh, europene dau fonduri uh, acestor guverne și, pe de altă parte, aproape de trei ori mai mult uh, se poate pierde prin astfel de practici. Bun, să trec la subiect. Multe lucruri s-au spus deja. Dar uh, două lucruri aș vrea să subliniez. În primul rând, aș dori să mulțumesc pentru invitație și uh, pentru raportul Comisiei. Mi se pare foarte bine faptul că raportul a subliniat conexiunile între și dimensiunea internațională, dar și anumite uh, specificități naționale care contribuie la evitarea taxelor. Legătura între ce se întâmplă uh, în Europa și în țările în curs de dezvoltare, nu cred că a fost suficient subliniată în raport. Anumite țări europene pot să ia anumite măsuri foarte specifice și nu vedem care este impactul lor. Voi vorbi mai mult despre procesul uh, BEPS, uh, colegii mei vor referi, se vor referi mai mult la conținut. Cred că este clar că țările în curs de dezvoltare nu au fost implicate de la bun început în uh, procesul BEPS. Și mulți au spus deja asta. BEPS pune accentul pe o serie de lucruri care sunt foarte ciudate pentru țările în curs de dezvoltare. Însă lucruri importante pentru țările în curs de dezvoltare, tratatele fiscale, ă, chestiuni ă, din industria extractivă, toate acestea nu au fost ă, incluse în BEPS. Și totuși, dacă ne uităm la raportul în Bechi vedem că majoritatea fluxurilor uh, financiare ilicite din Africa vin din sectorul extractiv. Sunt țări cu uh, sectorul extractiv foarte puternic și ele uh, pierd cel mai mult. Nigeria, Zambia, Angola. Deci chestiunea extra, industriei extractive și a pre, prevenirii evitării plății taxelor este foarte importantă. Și dacă țările în curs de dezvoltare ar fi fost incluse de la început, rezultatul BEPS ar fi fost diferit. Acum se propune ca țările în curs de dezvoltare să se alăture și să-și facă propriile activități în a aplica deja, ceea ce s-a decis deja. Dar nu poți să îi inviți uh, um, o echipă de fotbal să joace la un meci la care cealaltă echipă cu arbitru s-au înțeles de la început. Deci despre asta este vorba. Cum deschidem spațiul, cum creăm un for interguvernamental. Este important acest lucru. Uneori democrația costă, uneori trebuie să încetinești și poate să petreci mai mult timp dacă vrei să lucrezi la nivel internațional. Și deci, da, poate că există unele defecte la sistemul ONU, dar cred că merită totuși să se lucreze în acest cadru. Apoi, în ceea ce privește tratatele. Uh, să ne gândim la Glencore sau uh, în Uganda de curând uh, companii care au evitat să plătească sute de milioane de dolari Uh, prin simplu fapt că și-au uh, schimbat sediul în Mauritius, care are un tratat cu Uganda. 200 de milioane de dolari este bugetul pentru educația al Ugandei pentru un an întreg. Aceasta a fost suma pierdută, deci cred că nu putem sublinia suficient de mult uh, cât de mari sunt pierderile. Și de multe ori țările în curs de dezvoltare sunt cele care au de pierdut de pe urma deciziilor, inclusiv uh, BEPS. Avem acest raport care este disponibil și pe internet și vi-l putem uh, pune la dispoziție. Am analizat o bază de date cu 500 de uh, acorduri fiscale și am uh, aplicat o serie întreagă de criterii. În primul, unul dintre criterii a fost care sunt uh, acordurile cele mai restrictive pentru țările în curs de dezvoltare. Sau am văzut care sunt țările în curs de dezvoltare care uh, semnează acordurile cele mai restrictive. Regatul Unit are acorduri cât se poate de restrictive care nu permite o stabilirea politicilor țărilor în curs de dezvoltare, drept urmare. Apoi, politicile fiscale a, a, influențează și politicile economice. Deci este foarte important ca procesul BEPS, înainte să treacă la implementare și la adoptarea de noi reglementare, de noi reglementări, să ia în considerare toate aceste lucruri. Trebuie ca țările afectate să participe la proces într-un uh, într-un mod semnificativ. Doamna Riding, mulțumesc, doamna președinte. voi încerca să răspund la o întrebare adresată mai devreme. Și anume, dacă invităm țările în curs de dezvoltare la uh, masa discuțiilor, când discutăm regulile de taxare, nu vor fi oare toate lucrurile foarte încete și nu va fi greu să ajungem la un acord? Ba da, dar asta este democrația. Și de obicei în Europa se respectă aceste principii și mai ales în ceea ce privește domeniul fiscal, mi se pare greu de înțeles cum poate Europa să apere un sistem din care sunt excluse mai mult de 100 de țări apoi se decid regulile și da, trebuie să fie implementate în, și în țările care nu au fost reprezentate. Există foarte multă presiune asupra țărilor în curs de dezvoltare să uh, respecte niște reguli care au fost adoptate când ele nu erau prezente. Una dintre uh, deciziile cele mai controversate ale OCDE în urmă cu câțiva ani a fost următoarea. Dacă o companie operează în două țări, dreptul de a taxa compania trebuie să fie dat în mod principal uh, țării unde țara așa are sediul. Din ce în ce mai multe uh, țări în curs de dezvoltare au, au sedii, să spun așa, dar sediile de cele mai multe ori, princip- sediile principale sunt de cele mai multe ori în țări OCD și tocmai de aceea țările în curs de dezvoltare sunt reticente la regulile OCD pentru că, practic, OCD a uh, adoptat reguli care sunt în beneficiul țărilor OCDE. Un alt motiv pentru scepticismul țărilor uh, în curs de dezvoltare este că um, este foarte dificil să lucrezi în uh, țările în curs de dezvoltare, mai ales că se lucrează pe acest principiu um, arm's length, de a ține la distanță aceste țări. Raportul BEPS are 1900 de pagini. E destul de greu de, de um, cuprins, dar uh, dacă îl reușești să uh, lupți și să citești acest uh, text, vei vedea cât de puțin schimbă acest principiu arm's length. Și iată, toate aceste decizii au fost uh, raportarea pentru fiecare țară, o decizie luată la nivelul Uniunii Europene. Uh, cu sprijinul Parlamentului European. Apoi, să vorbim despre pachetele de brevete. Dacă mergeți uh, în adâncurile BEPS, veți vedea că avem o descriere internațională despre cum să faci astfel de pachete de brevete. Va fi o nouă practică fiscală uh, dezavantajoasă. Din, și imediat am avut țări precum Irlanda, care a spus, bun, implementez BEPS, introduc pachetul de brevet. Deci, înainte să spunem că ești, înainte să spui că ești pentru sau împotriva BEPS, să vedem întâi ce este, ce conține. Și nici nu aș vrea să facem apel pentru un BEPS 2, pentru că BEPS 1 are deja multe probleme. Plus, trebuie ca deciziile să nu mai fie luate într-un astfel de mod nedemocratic ce a făcut OCDE. S-a reunit cu G20 și a adoptat regulile și în momentul în care sunt, regulate, sunt adoptate regulile, mă scuzați, um, se face apel la toată lumea să adopte aceste reguli. <clears throat> S-a făcut un schimb de informații, s-au adoptat uh, regulile și apoi s-a creat un forum global în care țările în curs de dezvoltare să poată adopta uh, Uh, regulile. Același lucru l-au făcut cu BEPS. De 2 ani de zile le-am spus, trebuie să permiteți și celorlalți să, in, să aibă acces la masa discuțiilor. Când s-au uh, adoptat regulile, toate țările au fost invitate să participe, să discute, să discute implementarea cu condiția să semneze cele 1900 de pagini deja adoptate și dacă existau anumite lacune și existau, puteau să discute despre cum se pot uh, umple aceste lacune, dar sunt foarte multe obligații pe care să și le asume țări care nici măcar n-au participat la negocieri. Și ultima întrebare, nu am avea o serie întreagă de paradisuri fiscale la masa discuțiilor dacă invităm țările în curs de dezvoltare? Sincer, mă uimește foarte tare uh, că se mai pun astfel de întrebări după LuxLeaks uh, și după ce am auzit uh, ce se întâmplă în uh, țările de jos uh, nu mai vreau, tot ascultăm acest argument că nu trebuie să cooperăm cu țările în curs de dezvoltare pentru că sunt paradisuri fiscale. Par, lista neagră include anumite țări și nu altele și nu va funcționa. De ce? Pentru că este concurență fiscală. Aceste uh, paradisuri fiscale oferă, unui, uh, oferă servicii unor țări care vor să-și ascundă uh, banii. Și noi punem pe lista neagră anumite țări Uh, și nu altele. Și ce facem prin asta? Ajutăm elvețile, Luxemburgurile, Statele Unite și așa mai departe să se poziționeze mai bine în concurență. Sunt foarte multe țări ale Uniunii Europene inclusiv, și Statele Unite care nu fac schimb automat de informații cu statele în curs de dezvoltare și nu își asumă un angajament să respecte regulile OCDE. Deci asta este concurența fiscală. Ori punem toate țările pe lista neagră, ori uh, nu facem niciun fel de progres, ci doar uh, transferăm fondurile secrete dintr-o țară într-alta. Apoi, N-ar trebui să avem un for fiscal uh, la nivelul ONU pentru ca acesta să fie drăguț cu statele în curs de dezvoltare, ci pentru, și pentru noi. Nu avem un sistem global. Peste 100 de țări nu au participat la negocieri când s-a dezvoltat sistemul și nu se simt deloc obligate să urmeze acest sistem. Inclusiv țări precum Brazilia și China merg pe propria cale, își dezvoltă propriile uh, reguli fiscale. Din ce în ce mai multe uh, țări în curs de dezvoltare caută căi de a-și dezvolta propriile sisteme și vom avea din ce în ce mai mult, ha- mai mult haos dacă noi facem regulile și vom încerca să-i forțăm pe ceilalți să le urmeze. Asta nu va crea decât mai multe lacune, mai, mult, uh, uh, mai multe paradisuri fiscale, mai mult haos. Uh, vom ajunge la un sistem atât de complex încât data viitoare probabil voi avea o multinațională în spatele meu care să, să ceară și ei o negociere la nivel global. Din păcate, ne îndreptăm însă înspre acest haos. Mulțumesc! Doamna președinte, da, iată, încheiem pe o notă pesimistă și vom trece la următorul uh, vorbitor. Domnul profesor Solpicioto. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am trimis uh, prezentarea, dar pentru că nu avem timp, am să mă concentrez doar pe câteva aspecte specifice și în special uh, prețurile de transfer. Acest uh, subiect a ieșit deja din intervențiile anterioare. Eu lucrez la Centrul pentru Dezvoltare Fiscală. Este o rețea internațională de cercetători cu sediul în Regatul Unit care face cercetări pe o serie de chestiuni fiscale. Dar eu lucrez mai ales la impozitarea internațională. Și asta pentru că a reieșit clar că dacă cele mai mari și mai puternice companii din lume pot să exploateze sistemul uh, fiscal uh, internațional pentru a-și reduce impozitele, asta subminează legitimitatea și eficiența oricăror sisteme fiscale. Eu uh, coordonez de asemenea și grupul de monitorizare BEPS, care este tot o rețea internațională și care a monitorizat cele mai bune procese și care a elaborat o serie de recomandări. Eu am citit aproape cele 800 de pagini. Mai sunt și alte lucruri, dacă vreți să citiți de la mandatul de la G20 a fost reformarea regulilor BEPS pentru a asigura că multinaționalele sunt impozitate acolo unde se produc activitățile economice și unde se creează valoare. Dar se spune de asemenea că trebuie respectată suveranitatea fiecarei țări pentru a-și elabora propriile reguli. Și aceasta este oarecum uh, o contradicție. Este clar că uh, nu, dacă, fără niște reguli uh, bine coordonate, suveranitatea națională este iluzorie în fața companiilor multinaționale. Deci o abordare coordonată este mult mai utilă pentru uh, consolidarea suveranității naționale în domeniul fiscal. Și asta a reieșit clar în procesul BEPS. Uh, au existat uh, prezentări și am publicat foarte multe sute de pagini în cadrul grupului de lucru ICTD. Dar eu mă voi concentra în special pe prețurile de transfer. Asta pentru că uh, activitatea noastră încă nu este completă. Avem uh, trei rapoarte, 8, 9 și 10, de pe urma proiectului BEPS. Am revizuit uh, ghidul privind uh, prețurile de transfer, dar mai sunt încă multe de făcut în continuare, mai ales în ceea ce privește metoda de împărțire a profiturilor și în ceea ce privește provocările fiscale ale economiei digitale. Și asta pune probleme fundamentale legate de echilibrul între uh, taxarea în țara de rezidență și taxarea în uh, țara de sursă a veniturilor. Eu aș vrea să mă concentrez pe chestiunea prețurilor de transfer pentru a vă arăta în detalii concrete uh, dacă uh, ceea ce au spus antevorbitorii mei este corect. Uh, există um, Uh, și importatori și exportatori uh, de capital. Există multinaționale care fac acest lucru. Multinaționalele au fluxuri în ambele direcții. Însă, în mod normal, țările în curs de uh, dezvoltare nu au propriile multinaționale. Unele, pe când majoritatea țărilor din G20 au multinaționale. Și Uh, țările cu sedii de multinaționale sunt uh, favorizate și asta este valabil în special în raport cu ghidul prețurilor de transfer. Nu am timp decât să fac un scurt rezumat, dar în general până acum uh, Schimbările la ghidul prețurilor de transfer au consolidat abordarea existentă trebuie să se țină cont de analiza funcțională. Multinaționala nu trebuie să fie văzută ca un uh, întreg coerent. Pentru, noi înțelegem multinaționale ca fiind o firmă unică, dar așa cum spunea și Mario Montes, uh, Regulile OCDE le uh, impun să fie tratate ca și când ar fi entități separate în fiecare țară. Dar asta nu funcționează neapărat. Analiza funcțională le cere autorităților fiscale să analizeze funcțiile specifice pe care le îndeplinesc multinaționalele respective. Asta înseamnă că trebuie să aibă uh, cunoștințe legate de modelul de business al fiecarei companii. Apoi trebuie să identifice funcția pe care o îndeplinesc uh, companiile respective și trebuie să aloce profiturile în funcție de funcțiile respective. Dacă vă uitați uh, la activele necorporale și la riscuri, funcțiile sunt funcții de control. Criteria there și aș vrea să vă citesc uh, unele dintre criterii. Asta înseamnă că atunci când multinaționalele au uh, activități semnificative în cadrul unei filiale operaționale, dacă acele activități nu sunt controlate, atunci filiala respectivă este uh, atribuită doar pe profitul de rutină, cum îl numim noi. Am văzut asta în raport cu Google în Recatul Unit. Bine, datele sunt confidențiale, însă activitățile Google în Regatul Unit sunt considerate a îndeplini funcții de rutină. Chiar dacă Google are o mie de ingineri în Regatul Unit, are 3000 de oameni care lucrează în marketing și totuși activitățile sunt tratate ca fiind de rutină. Și uh, acel portofoliu al uh, um, HRMC a spus că dacă aceste activități sunt controlate în altă parte, multinaționalele bazate în uh, Marea Britanie, care controlează astfel de activități în acele țări, în alte țări, vor, li se, vor atribui cea mai mare pare parte a profitului în uh, Regatul Unit. Asta funcționează în țările membre OCDE, dar uh, în uh, țările care efectuează importuri de capital, acele activități sunt tratate ca activități de rutină, chiar dacă activitățile sunt destul de extinse și mă refer aici la activitățile de cercetare. Multe companii au activități de cercetare destul de extinse și activități de dezvoltare în țări precum India, China, dar și Kenya, Mexic și alte țări. <coughs> Development activities pharmaceutical companies. Companiile farmaceutice au activități de dezvoltare și își testează medicamentele în foarte multe țări în curs de dezvoltare, dar aceste activități, în baza ghidului revizuit, sunt tratate ca funcții de rutină. Evident, acesta este un principiu necorespunzător din mai multe motive și uh, analizez această problemă pe ultimul slide al prezentării mele. Asta înseamnă că autoritățile fiscale trebuie să aplice o abordare ad hoc și discreționară. OCDE și alte organizații uh, oferă asistență pentru clădirea de capacități, pentru a îmbunătăți capacitatea autorităților de a face acest lucru. Dar uh, clădirea de capacități pentru a gestiona un sistem uh, defect nu este o abordare sustenabilă în uh, contextul fiscal internațional. Regulile însă le trebuie să fie reformate. Unele țări au deja abordări alternative. De exemplu, Brazilia are un uh, sistem de marjă fixă și uh, potrivit dovezilor acest sistem funcționează mult mai bine și este mult mai ușor de administrat din punct de vedere fiscal, reduce posibilitatea uh, de corupție a inspectorilor fiscali și nu necesită același grad de complexitate. Uh, OCDE și alte instituții financiare internaționale vor elabora niște toolkit-uri pe baza regulilor Safe Harbor. Acum uh, va trebui să vedem uh, care vor fi sugestiile în ceea ce privește Safe Harbor. Noi la ICTD am uh, publicat un document de lucru împreună cu un coleg al meu care propune o metodă modificată a marjei nete. Asta înseamnă că fiecare companie afiliată trebuie să uh, aibă marja de profit raportată comparativ la rata de profit globală a companiilor multinaționale. Este o rată la 25%. colegul meu a avut uh, experiență și a sugerat că dacă o, uh, fiecare companie afiliată ar avea o profitabilitate minimă de 25%, atunci uh, ar fi cu semnificativ mai mare decât ar obține în momentul de față în baza acestei abordări de risc a OCD idee. Deci ar fi o uh, metodă, o soluție simplă și ușor de administrat. Dar până acum nu au reușit astfel de soluții din proiectul BEPS. Cum s-a subliniat uh, deja, chiar dacă metoda uh, împărțirii profiturilor uh, va fi uh, explorată în continuare, au fost deja făcute unele demersuri în acest sens și unele țări OCDE vor încerca să limiteze modul în care se va dezvolta metoda de împărțire a profiturilor. Poate că țările în curs de dezvoltare vor insista pe elaborarea unor astfel de abordări alternative. Însă, dacă comisia dumneavoastră ar putea să insiste uh, asupra acestui lucru și anume să se dezvolte abordări mult mai potrivite, care sunt necesare nu doar în țările în curs de dezvoltare, ci pentru toate țările. Vă mulțumesc foarte mult! Um, mulțumesc foarte mult. Sunt sigură că sunt uh, întrebări. Primul vorbitor este Ana Gomez. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru contribuții. Vorbeam despre structura sistemelor fiscale. Mi-e teamă însă eh, We Mi-e teamă că nu ne propunem uh, să elaborăm un uh, sistem fiscal simplu, ușor de administrat, transparent, mai puțin predispus la corupție, fie aici, fie în altă parte. Dar ne confruntăm și cu problema paradisurilor fiscale. Și cred că, în această privință, abordările noastre corupte și practicile noastre corupte s-au extins și în restul lumii. Nimeni nu mai poate să dea lecții nimănui. Am văzut uh, că aceste practici uh, sunt replicate și în alte părți ale lumii și reprezintă o extensie a ceea ce suferim noi și aici în uh, Europa mai ales în țări uh, ca a mea, unde ni se spune că nu sunt bani pentru investiții în sănătate, în educație, în uh, servicii sociale de bază. Dar banii sunt uh, blocați în paradisuri fiscale. Și cu siguranță asta se întâmplă și în multe alte țări, în special în țările în curs de dezvoltare și noi avem o mare responsabilitate pentru asta. Există o contradicție atunci când vorbim despre elaborarea de politici de asistență pentru dezvoltarea de capacități și pe de altă parte menținem acest uh, sistem strigător la cer care încalcă drepturile contribuabililor noștri și ale contribuabilor din țările respective. Am uh, notat uh, ironia doamnei Riding, pentru că până la urmă este vorba de combaterea secretului. Și acesta este lucrul cel mai important pe care vrem să-l realizăm noi în această comisie și în contextul taxe și în contextul uh, viitoarei comisii privind uh, Panama Papers. Va trebui să lucrăm împreună. Cum să combatem secretul când uh, știm că am încurajat uh, secretul în alte țări și care au un interes vădit uh, să mențină acest sistem? Maria Hoibuc. Dankeschön. Äh, Dankeschön auch für... Mulțumesc. Mulțumesc și pentru multele informații oferite. Este o înțelegere ciudată a coerenței politice să permitem um, un sistem care aduce mai multe avantaje pentru unii, dar uh, mai multe dezavantaje pentru alții și apoi, uh, pe de altă parte, încercăm să compensăm uh, prin ajutor prin ajutor bugetar în aceste țări. Nu este asta coerență politică și trebuie să Uh, ne analizăm și să ne verificăm uh, propriile practici în acest sens. Am semnat obiectivele de dezvoltare, dezvoltare durabilă și le vom atinge numai dacă toate politicile noastre merg în această direcție. Doamnă Riding, ați vorbit despre faptul că o bună parte din activitatea internațională în, în domeniul uh, taxării are loc la G20 și la OCDE și, drept urmare, 80% din țări la nivel mondial sunt excluse. Cum putem să creăm uh, procese uh, inclusive la nivel uh, global cum, sau o abordare coordonată? Cum putem dezvolta împreună reguli și să creăm o bază comună pentru chestiuni fiscale? Și întrebarea mea ar fi dacă n-ar fi mai bine să se creeze un nou for uh, interguvernamental pentru cooperarea internațională în domeniul fiscal sub umbrela Națiunilor Unite, în care să se poată discuta toate aceste lucruri, să se uh, poată uh, să aibă un mandat uh, suficient uh, de mare. Trebuie să avem un for în care să putem discuta uh, toate aceste lucruri. În forurile actuale mi se pare că nu putem obține asta. Any other colleague wish to... Mai dorește și alt coleg să ia cuvântul? Nu, atunci aș avea eu o întrebare pentru domnul profesor Picciotto. Ați trecut repede peste multe chestiuni complicate, însă ultima dumneavoastră idee se legat de companiile care trebuie să-și declare profiturile procentual pe fiecare țară unde activează. Puteți explica mai bine lucrurile acestea? Pentru că am putea înțelege mai bine astfel o imaginea de ansamblu a profiturilor lor uh, globale. Practic, sugerați uh, un procent care să fie dat pentru fiecare țară în parte și apoi în baza acelui procent uh, să calculeze statele, contribuția lor uh, fiscală? Cine dorește să intervină acum? Poate am putea să luăm experții în ordine inversă. Domnul Sol Picioto, două minute aveți fiecare la dispoziție, pentru că apoi iau cuvântul și reportorii. Da, am publicat o cercetare îndelungată în legătură cu acest subiect. Voi încerca să rezum totul în două minute. Greșeala cu regulile actuale este că sunt ambivalente. Ele permit autorităților fiscale să ajusteze profiturile entităților care operează în propria lor uh, țară. Însă trebuie să facă asta în baza unui principiu al entității independente. Însă trebuie să se asigure independența acestei entități față de alte părți ale respective multinaționale. Ori clar, ele nu sunt independente. Ori aceasta este dilema de bază. Noi am subliniat în studiile noastre uh, problemele cu acest sistem, mai ales atunci când e vorba despre alocarea costurilor, uh, unde se trece la o altă metodologie, una proporțională în legătură cu uh, anumite costuri pe care le au pentru serviciile centrale, pe care le mută dintr-un loc într-altul. În ceea ce privește profiturile, rămân la stabilirea prețului de transfer. Însă, autoritățile fiscale ar putea să reanalizeze toate tran- tranzacțiile lor. Putem să începem, de exemplu, cu Google Regatul Unit sau cu altă entitate din uh, această țară, iar noi ceea ce sugerăm este să avem o abordare unitară, să vedem exact care este profitul global acestor companii. Există date în acest sens, uh, pur și simplu se iau în calcul uh, conturile uh, Uh, financiare consolidate ale companiilor pe care le prezintă aceste companii la bursă. S-ar putea ca acestea să fie ajustate pentru uh, scopuri fiscale, însă asta se poate face am putea ajunge la un CCCTB sau la o altă formă de uh, uniformizare la nivel mondial, însă asta ia timp. Noi am putea pur și simplu să aplicăm uh, un criteriu al proporției bazat pe calculele uh, legate de profitul mondial. De exemplu, 25% din acest profit este legat de chestiunile operaționale sau de vânzări dintr-o anumită jurisdicție. Este o metodologie care ar putea fi adoptată astăzi. Uh, n-ar fi uh, o metodă legată de proporții, însă ar putea uh, funcționa. S-ar putea stabili o taxă minimă în legătură cu profitul total global al respectivei companii, ținând cont de vânzările sale și de tot, totalul operațiunilor pe care le are compania într-o anumită jurisdicție. Mulțumim! Am văzut în uh, cadrul ONU deja de multe ori anumite practici. Eu am făcut campanie pentru procesele ONU ani de zile. Însă ceea ce se întâmplă este că există o coaliție a forțelor care își doresc un anumit lucru, care pot să afecteze o întreagă regiune. Noi nu ne dorim neapărat cu toții același lucru în Uniunea Europeană. Anumite uh, state sunt paradisuri fiscale într-o anumită măsură, altele nu. Noi va trebui să avem negocieri transparente ceea ce privește aceste uh, paradisuri fiscale pentru a vedea cine ce anume blochează. Uh, experiența mea în cazul negocierilor uh, OCD și ONU pot, poate să uh, mă facă să cred că totul este secret. Deci noi nu putem să vedem nimic înainte de luarea deciziilor, nu putem ține, nu putem trage răspunde guverne, nu putem vedea cine blochează inițiative și așa mai departe. Asta la OCDE. La ONU lucrurile sunt un pic diferite, există un precedent acolo și de ce spun că multinaționale ni se vor alătura și vor solicita un proces de luare deciziilor la nivel mondial, uh, e că acum câțiva ani a existat uh, un incident de biopiraterie, de furt de resurse genetice. Ce s-a întâmplat e că uh, statele în curs de dezvoltare s-au săturat să tot audă că pierd miliarde de dolari, astfel încât au început uh, să dea afară uh, multinaționalele. Prin urmare, dacă nu exista o garanție pentru împărtășirea beneficiilor, pur și simplu aceste companii nu au mai avut acces la anumite state. Acolo ne îndreptăm și în legătură cu um, chestiunile fiscale. Acest lucru are sens pentru statele care văd că nu obținem niciun fel de beneficiu. Ele pot să spună, nu voi mai permite acestei companii să intre în țara mea pentru că ea nu poate fi făcută responsabilă. Prin urmare, noi trebuie să susținem propriile noastre companii interne. Deci, în loc să ajungem în această situație care este foarte dureroasă pentru toată lumea, are sens să uh, ne luăm timpul necesar pentru a ajunge la un acord global. Iar atunci când spunem că uh, OCDE presupune un proces mai rapid, e bine, eu cred că nu știm ce, despre ce vorbim, pentru că în ultimii 50 de ani de taxe s-a ocupat OCDE. A rare ori vezi că cineva redactează documente la fel de repede ca OCDE-ul, însă dacă nu facem progrese în ceea ce privește voința politică și răspunderea, atunci nu cred că înțeleg ce înseamnă viteza. Important este să avem niște negocieri la nivel global, pentru că așa avem oportunitatea de a rezolva o parte a acestei probleme. Mulțumesc! Domnul Mamba, da, o reacție la întrebarea pe care am primit-o din partea doamnei Gomez în legătură cu secretul uh, și confidențialitatea. Da, e adevărat, însă până la urmă se permite existența acestor paradisuri fiscale și în europeană, asta au făcut și liderii africani. Banca Mondială acum câțiva ani a propus uh, în Ghana și în Kenya și în alte state africane uh, să existe câte un centru, să, să devine centru financiar uh, prin a deveni practic paradis fiscal. Aceste lucruri sunt importante pentru aceste state, deci răspunderea revine statelor la nivel mondial. Firește, aici trebuie implicată și cooperarea cu statele în curs de dezvoltare. Deci această chestiune prin care noi spunem că din cauza statelor uh, africane care au anumite interese ajungem la acest sistem, uh, nu rezolvăm nimic. Mulțumesc foarte mult, doamna McEvan, tuturor uh, experților noștri. Dau acum cuvântul celor doi raportori uh, din partea comisiei noastre. Doamna Schlein, 5 minute fiecare. Mulțumesc, doamnă președinte. Încep prin a saluta inițiativa de a organiza această audiere. E absolut crucial să abordăm aceste subiecte, incluzând, uh, firește, și perspectiva statelor în curs de dezvoltare noi putem, uh, practic, să transferăm bani uh, foarte simplu în lumea asta printr-un click și e clar că instrumentele noastre trebuie să aibă o dimensiune globală pentru a fi eficiente. Anul trecut, trecut uh, am redactat un raport uh, în legătură cu uh, evaziunea fiscală și evitarea plății taxelor în statele în curs de dezvoltare și atunci am solicitat Comisiei să acționeze. Dați-mi voie să, să încep exact cu asta, pentru că domnul Muamba a spus ceva la începutul prezentării sale, ne-a spus cât de ureașă e dimensiunea acestei probleme. Anul trecut, Uniunea Africană, prin raportul său, a estimat că se pierd un trilion de dolari, s-au pierdut în ultimii 50 de ani, ani um, o sumă echivalentă uh, practic uh, ajutorului de dezvoltare total pe care aceste state le-au primit. Prin raportul nostru am insistat, uh, pe lângă comisie, însă, cum a spus și Linda, nu am putut fi auziți la conferința de la Addis Abeba, am insistat așadar pentru transformarea Comisiei pentru Taxare într-un organism autentic interguvernamental, pentru ca statele să poată participa în mod egal la reforma globală a uh, regulilor fiscale. Uh, acum, uh, la OCDE, un grup mic al unor state puternice se întâlnesc în spatele ușilor închise și gândesc toate strategiile. Uh, Panama Papers ne-au demonstrat încă o dată că problemele globale au nevoie de soluții globale. Avem nevoie de o um, instituție neutră, transparentă și internațională care să se ocupe de asta. Um, aceste țări nu au făcut parte, țări în curs de dezvoltare, din negocierile VAPS ca și um, parteneri egali. Practic s-au exclus 150 de state mai sărace și s-au inclus doar 34 în uh, proces. O astfel de schemă nu poate da soluții care să funcționeze pentru toate statele. Procesul BAPS și alte inițiative la nivel global și european reprezintă un prim pas dintr-un drum lung, uh, însă nu sunt gloanțe uh, aurite. Dacă ne gândim că anumite state ar trebui să facă uh, evaluări de impact și uh, analize a efectului de domino prin care uh, ce se întâmplă în Uniunea Europeană influențează ce se întâmplă în statele lor și mai ales în statele în curs de dezvoltare și abilitatea lor uh, de a se folosi de veniturile fiscale, uh, ei bine, e clar că putem insista ca statele să facă asta. Atunci când se negociază tratate fiscale cu statele în curs de dezvoltare, noi insistăm că modelul elaborat de ONU ar trebui să fie preferat modelului OCDE pentru a evita uh, uh, o distribuție inegală a drepturilor de impozitare. La nivel internațional, uh, unele prevederi sunt inutile. Îmi pare rău că folosesc astfel de termeni, însă sunt inutile pentru statele în curs de dezvoltare. Sunt pași buni în direcția cea bună, nu mă înțelegeți greșit, însă nu sunt suficient de buni, mai ales din perspectiva dezvoltării. Aceste instrumente trebuie modificate ținând cont de situația specifică uh, și de nevoile statelor în curs de dezvoltare. Transparența uh, nu costă mult și schimbă jocul în ceea ce vește lupta cu evaziunea fiscală și cu evitarea plății taxelor. Avem nevoie de transparență uh, perfectă în ceea ce privește uh, deținătorii uh, firmelor internaționale, trebuie să existe un schimb de informații clar cu autoritățile fiscale acestor, state, acestor state, însă e clar că e nevoie și de o perioadă de tranziție pentru că aceste state să dezvolte capacități astfel încât să poată gestiona aceste date. Apoi, doar un CBCR complet poate să fie util în afara Uniunii Europene și ar putea pre- uh, preveni situația în care uh, multinaționalele se folosesc de uh, secretul de afaceri uh, pentru a evita plata uh, taxelor. Asta se întâmplă în Africa, în Asia sau în America. Propunerea pentru un, public, uh, pentru un CBCR public duce la excluderea unor naționale în proporție de 80-90% a unei cifre de aproape de 750 de miliarde de dolari. S-ar putea să avem și o listă cu jurisdicțiile care nu cooperează, dar până la urmă am ajunge o, la o listă cu paradisurile fiscale europene de fapt. Ceea ce este bine, însă, um, cum spunea și doamna Chardonnay anterior, uh, ar trebui să uh, nu fim neapărat foarte selectivi, pentru că atunci am ajunge la o listă neagră cu puține nume. Documentele Panama au făcut uh, uh, ca uh, mandatul Comisiei să primească altă greutate în baza uh, presiunii opiniei publice. În fiecare an, uh, statele în curs de dezvoltare sunt afectate de pierderi uh, de venituri fiscale și de aceea avem nevoie de soluții globale și o perspectivă globală atunci când uh, gândim niște strategii. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Lula Sanchez. Voi fi foarte succintă, vă mulțumesc, însă voi vorbi spaniolă dacă nu vă deranjează. Vă mulțumesc că ați organizat această dezbatere comună. Cred că, așa cum am văzut uh, și în cazul documentelor Panama, care a dus la lumină fluxuri financiare uriașe pe care unii îi fură din uh, sursele publice de uh, venit, trebuie să facem ceva. În iulie, toate statele Uniunii Europene au adoptat anumite măsuri într-un anumit for după care am făcut cu totul altul, al, altceva în uh, alte foruri. În iulie la Disabeba ne-am uh, asumat consolidarea uh, folosirii corecte a uh, resurselor publice pentru dezvoltare în satele în curs de dezvoltare. Aceste resurse sunt fundamentale pentru dezvoltare. Din perspectiva mea, există diverse căi prin care am putea face asta. Mai întâi, ar trebui să împărtășim cu toții aceeași opțiune legată de mm, justiția socială. Uh, ar trebui să existe un sistem de taxare corect care să ducă la sporirea resurselor pentru a putea fi apoi folosite aceste resurse pentru uh, dezvoltare, însă până la urmă vorbim și despre coeziune și despre reducerea uh, inegalităților. Nu uităm nici de egalitatea de gen, nici de atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pentru coeziune socială și pentru egalitate s-a creat uh, cetățenia, asta a dus la democrație. Mobilizarea resurselor interne este strâns legată de principiul transparenței și democrației. Până la urmă vorbim de democratizarea economiilor și uh, de uh, punerea economiilor în slujba oamenilor și nu invers. Sunt fluxuri de capital uh, importante care duc lipsă de transparență și de controle, ori asta înseamnă că adesea prin evitarea taxelor și prin spălarea de bani uh, se pierd bani și se calcă în picioare drepturile omului. Scandalul precum uh, LuxLeaks sau Panama Papers creează indignare, dar nu duc la schimbare politică. Vedem că sunt mari averi care uh, nu sunt localizate uh, practic pentru taxe nicăieri. Putem extinde formatul raportării de la țară la țară, creând astfel un schimb de informații între state și între administrații uh, fiscale și astfel uh, abordând uh, problema comerțului și investițiilor și a tratatelor în aceste domenii care au un impact semnificativ. Sunt, știi, structuri criminale care ar trebui să se gândească de două ori uh, înainte de a se juca cu drepturile oamenilor. N-ar trebui să mai pierdem uh, timp fără să acționăm, pentru că este grav să se încalce drepturile omului și este grav să se uh, folosească politica fiscală pentru a deturna banii care trebuie să revină statelor în curs de dezvoltare. E ceva ce n-ar trebui tolerat, pur și simplu ține de bun simț. Cu toții va trebui să facem tot posibilul, să ne dăm silința pentru a pune uh, capăt impunității în cazuri uh, de genul acesta. Doamne președinte, vă mulțumesc amândurora pentru că ați rezumat atât de bine aceste subiecte. Uh, cred că ceea ce am aflat, îmi pare rău, domnul Masur, a trebuit să plece pentru a lua un tren, pentru că este greva astăzi. și uh, în final aș putea spune că e bun sistemul ONU care ia în calcul pe toată lumea, e o abordare care ar putea fi integrată de către această uh, comisie. Tabla Becky, când a venit în cadrul acestei comisii, a spus că vrea să lucreze cu noi, uh, a stabilit un sistem care funcționează în cazul Uniunii Africane și ne-a invitat să luăm și noi parte la acest sistem, să lucrăm cu el în Uniunea Africană. Uh, am spus și noi și Comisia că trebuie să vedem cum ar putea funcționa astfel de aranjament în practică. Încă o chestiune concretă, ceea ce m-a șocat a fost uh, problema pe care am auzit-o din partea lui Savior despre denaturări de fonduri, uh, de, de turnări de fonduri care ar fi echivalente bugetului uh, educației din Zambia. Mi-aduc aminte când am vorbit despre Ebola, tot bugetul Liberiei era mai mic decât bugetul educației din orașul meu. Deci bugetul lor pe un an întreg. Și ne confruntam cu acea problemă. Deci, uh, nu are sens să nu spunem uh, că dăm un procent 0,2, 0,4, 2,7 și așa mai departe, câte vreme nu rezolvăm problema taxelor. Noi dorim ca Africa să-și poată finanța singură uh, Uh, serviciile publice, nu să o facă din uh, obiectivele, nu din, din ajutorul pentru dezvoltare. Mă întreb cum am putea să abordăm chestiuni precum migrația. Peste tot ni se spune că trebuie să rezolvăm problema migrației, cauzele migrației, să facem una sau alta, dar poate și asta este cauza migrației, sărăcia, lipsa serviciilor publice, lipsa unei societăți decente, uh, și cred, deci, că toate aceste lucruri sunt importante. Sunt uh, recunoscătoare uh, Comisiei Taxe pentru toate aceste lucruri. Sper că nu se va pierde totul în niște concluzii pe hârtie, pentru că uh, chiar uh, nu se mai poate așa. Aș dori să mulțumesc tuturor experților care ne-au oferit atât uh, de multe informații lămuritoare. Avem puțin timp la dispoziție întotdeauna, aveți multe lucruri de scris, însă, de spus, însă puteți întotdeauna să ne transmiteți uh, informații și în scris. Mulțumesc și staffului pentru organizare și interpreților pentru că ne-au dat în plus două minute.